Dann kommen wir zu Punkt 2, Annahme der... Ajungem la ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dorește cineva să aducă modificări ordinii de zi? Dacă nu, iată cum procedăm. Punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunii din, a reuniunii din 9 noiembrie. Dacă până la finalul reuniunii de astăzi nu există obiecții, considerăm că adoptăm procesul verbal ca atare. Punctul 4. Comunicarea ale președintelui. Ca de obicei, spectatorii din, de la Lisabona până la Lüneburg și de la Tallinn până la Taormina ne pot uh, urmări. Este o ședință transmisă live pe internet și de aceea vă rog să vorbiți cu toții lent, clar ca și interpretarea să vă urmeze și astfel și spectatorii să vă urmărească și să fie convins că în comisia noastră au loc activități importante. Am o comunicare specială astăzi. Leon, îl cunoașteți cu toții foarte bine. Șapte ani la rând a lucrat aici la secretariat și a însoțit, a urmărit multe dosare importante, cu toții apreciem modul său de a lucra și ne-a ajutat mult. Dar, din cauza mobilității, Uh, din păcate, spun din păcate, trebuie să plece din comisia noastră și se duce la unitatea pentru uh, relații transatlantice și G8. Deci intră în politica de mare calibru. Din păcate pentru noi, eu regret mult acest lucru, dar te felicit și mulțumim foarte mult pentru munca depusă aici, în comisia noastră. La 18.30 sper să fii alături de noi pentru că o să ciocnim un păhărel la restaurantul de la nivelul E1. E1 înseamnă că trebuie să coborâți la etajul 0, mergeți de-a lungul coridorului și după aceea urcați la E1. Sper că ne vedem acolo la finalul reuniunii și putem să discutăm despre cum a decurs anul acesta în jurul unui păhărel. Trecem la punctul 5, este primul vot ca de obicei, presupun că aveți cu toții cardurile de vot, cartelele de vot. Haideți să facem și un test de vot electronic. Deschid votul. Închidem votul. Da, este corect. S-a adoptat. Trecem așadar la punctul 5 și la votul real de data aceasta. Este vorba despre puterile de executare, competențele de executare și începem cu amendamentul 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 este un vot în bloc împreună cu amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm electronic. La amendamentul 15 deschid votul. Am închis votul și se respinge. Bun, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți, pentru că trebuie să trecem la amendamentul 16. Un moment mai. Also, dann gehen wir zu Änderungsantrag. Deci, trecem la amendamentul 18. Acesta trebuie să-l votăm și anume în două părți. 18, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm electronic. Deci votăm acum electronic la prima parte. Se închide votul. Se adoptă a doua parte de la amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 și Votăm împreună cu amendamentul 3, vot în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Aici avem un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum să fim atenți. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. This was rejected. Yeah, but there's a block. Yeah. The whole block was rejected, so one of them was rejected. We go to 11. Yeah. Good. Dann können wir... Bun. Trecem la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și Amendamentul 13 deja l-am votat. Amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și votul final electronic, deschid votul. Închidem votul și cu largă majoritate se adoptă felicitări raportorului. Apoi, trecem la punctul 6. Aici avem o întrebare orală în ceea ce privește capitolele privind sustenabilitatea din acordurile comerciale. Ele votăm electronic. Am închis votul și aproape în unanimitate se adoptă. Bun, aceasta a fost uh, runda de vot și ajungem la punctul 7, interpretarea și punerea în aplicare a acordului instituțional privind o mai bună legiferare. Din câte știți, pe 13 aprilie 2016 am redactat această interpretare care conține 9 elemente precum și uh, multe aspecte politice. Înainte de a-i da cuvântul raportorului, vreau să vă sugerez că o parte a acestui acord interinstituțional nu este încă gata, și anume cea legată de dimensiunea externă și este un lucru în privința căruia negociem de peste un an și jumătate cu diferite președinții ale Consiliului și Consiliul până în acest moment, moment nu s-a arătat dispus uh, să ne accepte drepturile pe care le avem în baza tratului de la Lisabona. De pildă, un acces cuprinzător la informații ne este negat în tot ciclul de viață al unui acord comercial, de exemplu, de la mandat, trecând prin diferitele etape până la punerea în aplicare. Și, de pildă, problema Uh, transmiterii nemijlocite și automate a mandatelor a fost uh, uh, respinsă de Consiliu până acum, precum și faptul că nu se poate face o aplicare prealabilă a unui acord dacă Parlamentul nu a votat încă. Deci o serie întreagă de lucruri care sunt la îndemână și care sunt practică cotidiană aici nu sunt acceptate până în acest moment de Consiliu. Și aceasta este o situație foarte regretabilă, astfel încât echipa de negociatori se gândește deja dacă nu ar trebui să sesizăm Curtea Europeană de Justiție în cazul în care Consiliul nu negociază în mod acceptabil un detaliu uh, care mi-a provocat în niște vie în ceea ce privește accesul la mandate. Man, am uh, solicitat mandatul pentru negocierile cu Maroc. Ceea ce nici nu ar trebui discutat uh, dacă ne uităm la uh, acord. Adică ar trebui să fie clar că primim. Și am primit o scrisoare în care ne s-a spus noi negociem deja. După cum arată mecanismul, nu vom primi mandatul. Este o nerușinare. O spun fără niciun fel de diplomație. Foarte deschis. Deci această parte încă nu există, dar cealaltă parte există deja și a fost pusă în aplicare și în acest sens uh, vom afla câteva lucruri de la raportorul nostru, câteva cuvinte introductive. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, unii dintre dumneavoastră știu deja că tocmai formulăm un nou acord interinstituțional pentru a îmbunătăți procedura de uh, crearea legislației și, de asemenea, cooperarea între instituții. Cea mai mare parte a muncii are loc la AFCO și Iuri dar există aspecte legate de acordurile internaționale în privința cărora Parlamentul are drepturi și obligații formulate în tratat privind negocierea cu state terțe și este important ca legăturile între instituții să funcționeze în mod optim. Dacă noi la Parlament trebuie să ne asumăm această responsabilitate în serios, am două aspecte care mă îngrijorează și pe care vreau să vi le înfățișez. Pe de o parte, Uh, aplicarea previzională și în special o prioritate este atunci când uh, se uh, privește ca de la sine consensul Parlamentului. Se spune că în, în tratate că Comisia negociază în numele Uniunii Europene cu state terțe și Parlamentul European European își dă consimțământul uh, privind rezultatul acestor negocieri sau poate uh, respinge anumite aspecte care nu, cu care nu este de acord se spune că este nevoie de consensul Parlamentului, dar uh, acest uh, consens uh, este luat ca de la sine înțeles și se pare că Consiliul și alte servicii trebuie să respecte punctul nostru de vedere și poziția noastră. Din păcate, au existat mai multe exemple în care Comisia a găsit moduri de a ocoli acest lucru și a realizat acorduri care au fost aplicate în prealabil. Un lucru care de de fapt nu este temporar și nu este provizoriu, de vreme ce nu există niciun termen limită în care aceste lucruri nu se mai aplică. Un exemplu fiind ce s-a întâmplat acum un an și jumătate când Comisia a ajuns la un acord cu Norvegia privind viitoarele contribuții ale spațiului economic european. Acest Parlament are o poziție foarte solidă în ceea ce privește decizia Norvegiei unilaterale uh, și în 2013 chiar am uh, format o rezoluție în care am cerut uh, Comisia să acționeze împotriva Norvegiei, însă Comisia a părut să ignore uh, punctul de vedere al acestei instituții uh, și a încheiat până la urmă un acord cu Norvegia privind se deci, Comisia și-a dat acordul pentru aplicarea provizorie, ceea ce până la urmă a făcut ca aprobarea acestui instituție să fie irelevantă. Este rușine și mă bucur că Comisia noastră discută despre acest lucru și vorbește despre drepturile acestei instituții. Dar celelalte instituții, fie Comisia, fie Consiliul sau Serviciul Extern, trebuie să facă același lucru about negotiation mandates. Another man- Ceea ce privește mandatul de negociere. Așa cum știți, Comisia publică mandatele în ceea ce privește acordurile cu țări terțe, iar mandatul final este cel dat de Consiliu și nu este întotdeauna ușor accesibil în Parlament așa cum ar trebui. Conform articolului 208, Parlamentul trebuie să fie informat rapid uh, și uh, în întregime în toate etapele de negociere cu țările terțe. Partajarea mandatului cu Parlamentul este un lucru foarte important și trebuie subliniat acest lucru în avizul nostru. Iar acum uh, dau cuvântul colegilor mei și așa cu nerăbdare să ascult părerea celorlalte grupuri. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Cine dorește să ia cuvântul? Emma. Mulțumesc. Grupul ECR consideră că îmbunătățirea mediului de reglementare este un element extrem de important pentru agenda de competitivitate și bineînțeles, are efecte de creștere și de ocupare în Europa. Pentru asta trebuie să existe comunicare eficientă cu Comisia, iar noi Salutăm uh, progresele făcute, pentru că s-au făcut progrese și uh, vrem să lăudăm Comisia pentru eforturile făcute pentru îmbunătățirea transparenței și pentru implicarea cu comisiile noastre, cu comisia noastră. Am dorit ca aceeași abordare, aceeași progrese și aceeași dorință de discuție și colaborare să vină din partea Consiliului. Iar în procesul legislativ asta înseamnă o sincronizare a calendarilor și uh, a propunerilor legislative, cum se spune la articolul 35 al acordului. E nevoie de bună sincronizare între adoptarea vizelor de către Parlament și uh, Uh, adoptarea mandatelor de negociere de către Consiliu. Noi avem o abordare care se bazeze pe consultări cu părțile implicate în toate etapele de negociere a acordurilor de liber schimb, inclusiv uh, în etapa incipientă a procesului legislativ pentru a preîntâmpina ce s-a întâmplat cu CETA la sfârșitul procesului, deci evenimentele neașteptate, este important să existe o evaluare a impactului din partea Comisiei pentru a se evalua efectul asupra mediului de afaceri, asupra IMM-urilor. Fiindcă o mai bună legislație trebuie să țină cont de nevoile IMM-urilor pe viitor, iar regulamentele europene sunt adesea prea obtuze și uh, rezolvă probleme într-o parte, creând probleme în cealaltă. Iată de ce este important să se mențină obiectivele generale, dar să nu se pună poveri prea mari asupra acestor IMM-uri. Trebuie să uh, avem nu reguli stricte, ci o abordare bazată pe rezultate, iar acest lucru uh, să se manifeste și uh, în politica comercială prin prevederea anume pentru IMM-uri. Deci noi respectăm în continuare principiile subsidiarității și proporționalității, bineînțeles, iar Uniunea Europeană trebuie să se concentreze asupra acelor aspecte unde poate aduce plus valoare, bineînțeles, fără să încurce lucrurile inutil. Mulțumesc! Ehm, ich möchte mich ausdrücklich beim Berichterstatter bedanken. Doresc să mulțumesc raportorului pentru scurta introducere. Mi se pare că o mai bună legiferare este un instrument important atunci dacă când discutăm și uh, aspectul uh, diferitelor acorduri judiciare pe care le încheiem. Și aș dori să insist asupra două puncte. Mm, se pare că sunt din nou actuale, deși ni se părea că am avansat. Se referă la transparență, la transparența negocierilor din partea tuturor celor implicați. Adică dacă Consiliul uh, solicită Comisia uh, în privința unui mandat, trebuie să intervenim și noi cu o rezoluție uh, în legătură cu un anumit subiect, fie că este vorba despre comerțul internațional, dar putem vorbi și despre alte comisii care pot fi luate în calcul încă din această fază trebuie să existe un proces comun în cadrul căruia se spune foarte clar că această fază trebuie să fie transparentă. Nu se poate ca atunci când negociem să fim mult în urma TTIP-ului sau CETA în ceea ce privește transparența mm, sau IEFTA deci ar trebui să încercăm să redevenim transparenți. Tot ce s-a negociat până acum este un lucru care nu ne este accesibil și lucrurile nu pot rămâne așa după părerea noastră. Acest exemplu ar trebui să ne facă să ne gândim cum reușim în legiferare în mod a priori și în mod legal să avem o transparență în discuțiile interinstituționale față de situația prezentă. Și al doilea aspect la care aș dori să fac referire mm, când au loc uh, consultări cu societatea civilă, cu sectorul de afaceri, cu sindicatele, foarte adesea, de regulă, mediul de afaceri, poate că e logic, dar mm, direct îi participă de fiecare dată, societatea civilă însă nu. Uh, cred că atunci când vorbim despre o mai bună legiferare, trebuie să reflectăm la modul în care putem găsi structuri și mecanisme care să trezească și interesul Comitetului Economic Social, al ADR-ului și, bineînțeles, și al Parlamentului. Um, și să cerem ca împreună Comisia să creăm un mecanism care să presupună și consultarea cu aceste organizații și structuri care să le integreze. Mi se pare un lucru foarte important. Cred că pornind și de la percepția publică în privința politicilor de negociere, dar și în ceea ce privește acordurile de asociere și așa mai departe, ă, cred că este evident că aici, în sensul unei mai bune legiferări, trebuie să facem pași importanți înainte dacă vrem ca politica să fie susținută de cetățeni pentru și în interiorul Uniunii Europene. Într-adevăr. Poco da aggiungere rispetto a quanto è già stato illustrato. Mulțumesc că uh, nu am foarte multe de adăugat față de cele spuse. Suntem de acord cu o mare parte a punctelor ridicate. Grupul nostru a spus întotdeauna că trebuie să se facă progres cu transparența și recunoaștem că s-a făcut ceva progres din partea comisiei, dar mai ales ținând cont de cele spuse și e vorba de reticența Consiliului de a aplica anumite proceduri care ar include Parlamentul în toate etapele, considerăm deci că trebuie să ne trebuie să facem presiune asupra Consiliului. Dar uh, acesta trebuie să vină mai ales din partea Comisiei, fiindcă Comisia ar trebui să se asigure că toate părțile implicate sunt într-adevăr implicate, începând cu Parlamentul European. Deci uh, nu putem să scutim Comisia de la acțiuni directe cu Consiliul. În al doilea rând, e important ca Parlamentul să fie implicat nu numai în etapa de negociere a acestor acorduri, deci încă din capul locului, ci să fie implicat și în faza de aplicare și monitorizare, în aceste două faze. Acest, și am spus deja că este imperios ca Comisia să includă Parlamentul în toate etapele procesului. Fiindcă doar așa poate lua măsuri Parlamentul în cazul în care nu sunt aplicate măsurile cum trebuie. Ă, lucruri neimportante, cum, cum ar fi dezvoltarea durabilă, dar care, iată, acum capătă din ce în ce mai multă importanță. Și apoi ar, uh, armonizarea reglementării trebuie să fie aplicată de către toate părțile implicate. Și aici e nevoie de transparență 100%. Uh, Mulțumesc. Am să dau comisiei cuvântul. Ioana Leșciuc, de la unitatea... Vă rog. Yes, hello. That was close enough. Mulțumesc. Close enough. Este unitatea. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Acordul interinstituțional, interinstituțional pentru o mai bună legiferare este important pentru că ne ajută să cooperăm mai bine și să ajungem la rezultate mai bune. Dar vreau să subliniez faptul că orice discuții interinstituționale în ceea ce privește aplicarea acordului trebuie să aibă loc într-un uh, cadru tripartit. Așa cere și acordul 50 a acordului. Iar la ora actuală, negocierile privind articolul 40, eh, reuniunile tehnice sunt în derulare, iar înainte de a cunoaște rezultatul acelor, acestor eh, discuții, e foarte greu să discutăm chestiuni practice de cooperare și de schimb de informații în ceea ce privește negocierile internaționale și derularea acestora. Acum, bine știți, pe 12 decembrie, va avea loc o reuniune de evaluare politică, inventar politic la Strasburg, unde ne vom uh, uh, respecta angajamentul politic de a face un inventar politic comun, iar deocamdată nu pot să vă spun mai multe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă există un acord de a avea o reuniune privind inventarul politic pe 12 decembrie. Am avut un schimb de păreri cu Ministerul Eston și, și s-a, ajuns, s-a stabilit că va avea loc la, în săptămâna dinaintea Crăciunului pe 18-19, deci nu, dar nu în timpul uh, Strasburgului, din mai multe motive. Iar în ceea ce privește Conținutul, bineînțeles, uh, noi la Comisia INTA avem uh, practici foarte bune și cred că Comisia ar trebui să sprijine aceste practici în timpul negocierilor. Noi avem un uh, aranjament foarte clar cu Comisia și anume că nu o să se Haideți, deci, să încercăm să obținem acest nivel uh, pe care îl avem deja noi cu Comisia, pentru toate comisiile și pentru Parlament în general. Mulțumesc! Mr. Chair, let me... Următorul vorbitor, domnule președinte, foarte pe scurt vreau să mulțumesc uh, colegilor care au participat la dezbaterea de astăzi și uh, vreau să vă spun că o să țin cont de toate comentariile făcute pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Da, sperăm să înregistrăm progres uh, în ceea ce negociile și așa cum a spus uh, Ioana, astăzi are loc o reuniune tehnică și sper că după contactul cu președinția estonă vom uh, asista astăzi la unele îmbunătățiri ale sistemului. Vom discuta deci acest document pe 22 ianuarie. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este pe 26 ianuarie, iar votul va avea loc pe 20 februarie. Mulțumesc! Am încheiat cu punctul 7 și trecem la punctul 8. Îi dau cuvântul Ministrului pentru Comerț și Industrie din Singapore și îl invit să mi se alăture la prezidiu. Thank you. So, item 8. Punctul 8 de pe ordinea de zi reprezintă primul schimb de păreri privind acordul de liber schimb între UE și Singapore. Acest ALS a fost încheiat cu mult timp în urmă și a ajuns la CEJ, unde iarăși a durat foarte mult timp până când curtea a ajuns la o hotărâre privind foarte multe aspecte de la Comisia la Parlamentul European, mai ales privind ce, care sunt competențele strict europene și competențele mixte. mixte. Pe 16 mai s-a dat o hotărâre la CEJ și acum e foarte clar, clar care sunt competențele europene și care sunt competențele mixte mă rog, ma majoritatea competențelor sunt uh, europene, dar există două elemente, portofoliul de investiții și mecanismul de soluționare a litigilor, în momentul în care nu există o obligație foarte clară de folosire a căilor de atac interne, reprezintă competențe mixte. Ceea ce înseamnă că trebuie să se împartă în două acordul, iar uh, noi uh, suntem de acord să se separe acordurile acolo unde există portofoliu de investiții și acest mecanism de soluționare, de soluționare a litigilor, acolo unde sunt incluse. Am spus foarte clar acest lucru în rezoluția noastră privind uh, mandatul de negociere pentru Noua Zeelandă și Australia. Deci am rezolvat această problemă, după părerea mea, deci putem să ne aplecăm mai mult asupra conținutului acordului și să lăsăm aceste aspecte procedurale deoparte. Și pentru asta, iată, am uh, mare plăcere de a avea alături de noi pe doamna ministru pentru Comerț și Industrie din Singapore, doamna Sil An, care îi dau cuvântul acum timp de 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentare și pentru prilejul de a vă vorbi despre comerț și acordul de liber schimb UE-Singapore. Traversăm acum o perioadă neobișnuită la nivel internațional. Protecționismul este în creștere, dat fiind că comerțul devine din ce în ce mai politizat. Unele economii adoptă o poziție mai naționalistă și multe economii dezvoltate, inclusiv în multe părți din Europa, unde tehnologia are un rol de, uh, de inovare și, de, și uh, de schimbare a lucrurilor se manifestă tendințe protecționiste, iar noi trebuie să facem față acestor provocări ca guverne. Soluția nu este să ne închidem piețele, ci să ne asigurăm că există o răspândire echitabilă a rezultatelor pozitive a globalizării. Iar noi uh, sprijinim, uh, uh, ambele părți sprijină dreptul internațional și comerțul liber pe scena internațională, suntem aliați strânși la nivel de cooperare și consolidarea OMC, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, obiectivele climatice de la Paris, Consiliul Drepturilor Omului, cooperarea la OIM, iată, uh, suntem parteneri peste tot, iar comerțul este în ADN-ul nostru. Încă din secolul XIX avem acorduri comerciale când a început comerțul, negoțul între Europa și Asia și uh, Uh, noi suntem într-o poziție strategică, iar uh, aceasta a făcut ca porturile noastre să fie unele din cele mai uh, cu cea mai mare activitate din întreaga lume. Avem o treime din PIB la nivel comercial și prosperitatea va, se va baza tot pe aceleași temelii, iar noi vom merge mai departe cu rețeaua noastră de 21 de ALS-uri pentru a ne promova conectivitatea. Iar acordul de liber schimb uh, cu Turcia a intrat în vigoare în octombrie și cu ASEAN în noiembrie, iar ratificarea sa este în derulare acum. În ciuda faptului că uh, Uniunea Europeană s-a, că, Uniunea, că Statele Unite s-au uh, retras din TPP, uh, avem în continuare un acord cuprinzător și aprofundat privind uh, comerțul uh, cu restul partenerilor. Avem uh, și parteneriate economice, negociem în egală măsură cu noi parteneri, cum ar fi Sri Lanka și Uniunea Economică Eurasiatică. Iar pentru Uniunea Europeană, comerțul a jucat un rol foarte important încă din 57. Și acum, iată, aniversăm 60 de ani de la aniversarea ființării Uniunii Europene și ne amintim că tratatul de la Roma nu înseamnă doar cooperare politică, ci și uh, cooperare comercială și asigurarea pacii și prosperității. La ora actuală, Uniunea Europeană are 38 de acorduri comerciale cu 67 de parteneri și joacă un rol foarte important în ceea ce privește acordurile cu țări cum ar fi Japonia, Mercosur, uh, Mexic, uh, Chile, Noua Zeelandă, etc. Iar în contextul politic actual uh, ne bucură faptul că președintele Comisiei Europene Uh, Jean-Claude Juncker a spus pe 13 septembrie în prezentarea privind starea Uniunii că există o deschidere pentru politicile comerciale și ca a doua economie ca mărie din, din lume, Uh, Uniunea Europeană este un vârf de lance în ceea ce privește liberalizarea comerțului. Ne bucură acest lucru, iar noi suntem gata să fim parteneri cu Uniunea Europeană în această direcție. Singapore este un partener firesc pentru Uniunea Europeană și în implicarea sa în această regiune. Și n-a fost întâmplător că Singapore a fost primul stat membru asiatic cu care a dorit Uniunea Europeană să încheie un acord de liber schimb bilateral în 2009. Iar uh, acesta este uh, o temelie către uh, un acord de liber schimb uh, euras, eurasiatic pe care îl sprijinim. Iar în afară de importanța strategică a acestui acord, există beneficii pentru companii de ambele părți, fiindcă un astfel de acord va duce la acorduri comerciale sporite și mai multe investiții. Companiile vor putea să se bucure de economii eh, tarifare, de acces eh, preferențial, vor avea eh, acces îmbunătățit pentru bunuri și servicii și o mai bună protecție a drepturilor intelectuale precum Uniunea Europeană, noi considerăm că promovarea acordurilor comerciale trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltarea durabilă și să-i ocrotească pe cei mai vulnerabili din societățile noastre. Iată de ce acordul nostru are și un capitol foarte important privind forța de muncă și mediul înconjurător cu uh, dispoziții privind uh, răspunderea corporatistă, răspunderea socială corporatistă și uh, gestionarea durabilă a resurselor naturale. Acest acord uh, va reprezenta un imbold în ceea ce privește relațiile uh, noastre la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. La ora actuală, Uniunea Europeană este al treilea partener comercial al uh, nostru și reprezintă 10% din toate, acord, din toate, toate relațiile comerciale și în ceea ce privește um, investițiile, Uniunea Europeană este al doilea investitor care mărime, iar uh, Uh, noi, uh, noi suntem uh, un partener comercial foarte important care reprezintă o treime din relațiile comerciale din regiune. Suntem a cincelea partener comercial înaintea Japoniei și așa mai departe și avem peste 13.000 de companii europene în, Singapo- în Singapore. Găzduim uh, foarte multe instituții europene care joacă un rol foarte important în ceea ce privește uh, îmbogățirea uh, culturală a Singapore. Putem face mai mult pentru a consolida relațiile noastre, mai ales pe viitor, uh, când noi vom prelua președinția uh, țărilor ASEAN în 2018, când vom dori să consolidăm ASEAN pentru a deveni o regiune bazată pe inovare și, în egală măsură, să fim o organizație bazată pe coeziune care să se poată adapta unui mediu complex și nesigur la nivel economic și să fie un bloc economic care să fie gata să profite de șansele viitoare. Noi ne concentrăm pe înlesnirea comerțului, comerțul electronic, economia digitală și inovare. Potențialul nostru ca piață este uriaș. ASEAN este una dintre piețele care cresc cel mai repede din lume. În 2016 PIB-ul a crescut la 4,9% și creșterea de PIB a fost de 4,9%, iar experții au estimat o rată de creștere anuală de 5,2% pentru următorii uh, ani. Noi suntem o piață mare de peste 600 de milioane de oameni și avem uh, cel mai mare PIB din Asia combinat, iar uh, iar noi uh, suntem uh, cel mai mare, al treilea partener al Uniunii Europene în întreaga lume și nu numai că suntem integrați la nivel intern, avem și acorduri comerciale, o rețea de acorduri comerciale cu parteneri importanți, cum ar fi China, Noua Zeelandă, Corea, India și Japonia. Iată de ce considerăm că sunt foarte multe șanse de a avea o colaborare mai strânsă și parteneriate mai strânse cu Uniunea Europeană. Iar acest acord de liber schimb a înregistrat foarte mult progres. Am încheiat negocierile privind acordurile de bunuri și servicii în 2012 și în 2014. 14, acordul privind investițiile. Și nu am pierdut timpul așteptând hotărârea CEJ. Am uh, actualizat acordul după această hotărâre, inclusiv uh, privind sistemul uh, legislativ și am înțeles că există consultări în ceea ce privește ratificarea acestui acord. Noi vom fi pragmatici în ceea ce privește modalitățile. Ceea ce ne dorim noi este uh, să se ratifice cât mai repede acest uh, acord, pentru ca uh, mediul de afaceri să poată avea de câștigat mai devreme, nu mai târziu. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și uh, încă o dată vă spun că vrem să păstrăm legătura foarte strânsă și dacă nu ați vizitat încă Singapore, sper să o faceți în curând și să ne putem întâlni în curând. Aștept în răbdare discuțiile care vor urma. Vă mulțumesc! Minister, thanks a lot. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare. Acum uh, voi uh, invita pe pentru uh, Singapore, David Martin, să facă observații din perspectiva noastră. Mulțumesc, domnule președinte, și eu îi mulțumesc, domnule ministru, pentru că a venit aici și pentru prezentarea domnei. Și mă bucur că în sfârșit trecem la discutarea conținutului acordului de liber schimb cu Singapore și nu procesul. Dar înainte să trecem la conținut, Permiteți mi să spun că discuțiile de astăzi nu înseamnă, din păcate, că procesul de ratificare a început, pentru că, după cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, deși înțelegem că Comisia a propus uh, două pe acorduri, un acord de liber schimb și unul bilateral, uh, aceste discuții trebuie finalizate încă de statele membre. Sper că se vor mișca repede, dar viteza nu este, din păcate, un moment pe care să-l folosim în legătură cu acest acord, ci sper că uh, vor fi de acord cu hotărârea Curții Europene de Justiție, dincolo de comentariile legate de alte aspecte, poate Peter de la Comisie ar putea să ne spune, spună cum ne vede el în acest proces în momentul de față. Acum uh, câteva lucruri pentru a susține ce ați spus dumneavoastră la început, domnule președinte, și dumneavoastră și doamna ministru ați afirmat că aceste negocieri uh, începând în 2012-2013, în acea vreme, dacă vă amintiți, când am început negocierile, Uniunea Europeană nu avea uh, competența în privința investițiilor, de aceea am rugat Singapore să includă un capitol privind noile investiții, cei din Singapore neapărat a fost de acord, deja am avut un asemenea capitol, dar uh, în momentul în care am ieșit din sistemul juridic nu mai doream un asemenea capitol și le-am cerut celor din Singapore să accepte un uh, sistem de investiții și cei din Singapore au fost de acord și cu acest lucru. Deci tot ce pot, uh, le pot spune celor din Singapore, vă mulțumesc pentru răbdarea noastră și pentru faptul că sunteți atât de flexibili. Și dacă mai adăugăm la toate acestea și Brexitul, este clar care sunt schimbările, sistem din momentul în care au început negocierile afacerile. Cu toate acestea, așa cum a spus doamna ministru, Singapore este cel mai important partener comercial al Uniunii Europene pentru bunuri și servicii în spațiul asiatic. Este un ajutor foarte mare în ceea ce privește discuția în regiune. Și eu pot vorbi de relația și de impactul acestei relații cu propria țară. Singapore este o țară mică, dar după Franța și Statele Unite este cea mai mare piață unică pentru whisky-ul scoțian. Și asta nu e pentru că cei din Singapore beau în exces, ci din cauza importanței centrului de distribuire pentru restul pieței din Asia. Doamna ministru a menționat deja câteva dintre beneficiile acestui acord. Vreau să menționez și eu pe scurt cinci. În primul rând, nu vor mai exista practic să niciun fel de bunuri și încă din 2006 am văzut o creștere de 31% în schimburile noastre cu Singapore. Este vorba despre 51 de miliarde. Acestea sunt cifre din 2016. Deci un mare câștig. În al doilea rând elimină vechile obstacole ceea ce privește schimburile și serviciile în general, special în sectoarele transportului și telecomunicațiilor. Și spre deosebire de CETA, trebuie să ne amintim că vorbim despre o listă pozitivă de servicii, deci în acest sens, din perspectiva Parlamentului, uh, este peste CETA, pentru că nu este o listă negativă, ci una pozitivă. Uh, cei din Singapore au fost de asemenea de acord să protejeze cei 200.000 EUG este vorba de indicatorii geografici care reprezintă un lucru foarte important pentru noi, pentru că Singapore nu are indicatori geografici pe care să vrea să îi protejeze, deci este vorba despre o concesie făcută față de noi și știu că în momentul negocierilor, poate că doamna ministru nu recunoaște acest lucru, știu că cei din Singapore au fost presați de americani să nu accepte indicațiile geografice în acest acord cu Uniunea Europeană, deci este un lucru foarte bun pentru noi că au făcut acest lucru. În al patrulea rând, în ceea ce privește protecția investițiilor, după cum cum s-a spus deja, am uh, introdus un sistem de investiții și te trebuie reținut că aceasta este o îmbunătățire față de CETA și de asemenea, deci reprezintă un așa numit CETA Plus. Și în, ce, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și schimburile, este vorba despre un capitol care promovează uh, un schimb uh, uh, și un comitet care va fi format din importanți reprezentanți cu grupuri din partea societății civile care vor avea consultări și cu grupuri de experți. Deci un plan pentru dezvoltare durabilă foarte solid. Dar trebuie să spun că Singapore nu a ratificat decât 5 de cele 8 convențiilor și ar fi bine ca Singapore să facă progrese în privința celorlalte trei înainte de a ajunge la ratificarea acestui acord. Sper că acest acord va fi ratificat cât mai repede și sper că vom putea trece prin Parlament cât mai repede cu putință și știm că Singapore este dispus să colaboreze cu noi. Deci acum las cuvântul celorlalți la mei și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și înainte de Crăciun cred că este un moment pentru speranță și e bine. Domnul Habrix. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, Mă bucur să vă văd și să vă urez bun venit într-un Bruxelles relativ rece, dar noi vă urăm un venit, un venit călduros. Și în al doilea rând, cred că pot vorbi numele grupului nostru, al popularilor europeni și nu voi repeta ceea ce a spus deja raportorul eh, și anume cât de bine pregătit și de bun este acest acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Singapore. Este evident că Singapore a fost totdeauna un bun partener pentru Uniunea Europeană Europeană, un partener de mare încredere și credem că acest uh, acord uh, de liber schimb trebuie ratificat cât mai repede cu putință și cer de asemenea scuze pentru anumite uh, întârzieri din partea Uniunii Europene pentru că, după cum s-a spus, nu este ușor să-i aduci uneori la aceeași masă pe reprezentanții națiunilor din Pacific și pe noi, dar acum stăm la aceeași masă 28 de țări în același timp și uneori este dificil și Partidul Popular European susține acest acord și credem că mm, acesta va fi un pilon important în ceea ce privește politicile de prosperitate pe care le putem uh, realiza pentru ambele țări. Vă mulțumesc că ați venit la comisia noastră și așteptăm cu nerăbdare ratificarea acestui acord. Mulțumesc mult, Emanuel Clark. Mulțumesc și bun venit, doamnă ministru. Mă bucur să vă văd aici. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră îngurată, răbdarea față de Uniunea Europeană și de sistemele și procesele noastre interne foarte complicate, dar totdeauna ați fost în fruntea negocierilor pentru acest acord și mă bucur că sunteți aici astăzi și sper că acum toată lumea din această încăpere și cei care se uită la noi online și cei de la Comisie și de la Consiliu vor reține acest mesaj. Vrem să ratificăm acest acord și vrem să facem cât mai repede cu putință uh, acest uh, astfel încât uh, mediul nostru afaceri și consumatorii noștri să poată profita de pe urma acordului. Și uh, în cei de la ICR am fi împotriva relansării negocierilor. Poate că sunt unii dintre noastre care vor să adauge niște lucruri sau să fie niște obiective mai uh, ambițioase, dar trebuie să respectăm angajamentul și trebuie să respectăm pe partenerii noștri din Singapore care au avut o deosebită înțelegere în această perioadă de vreme și trebuie să facem ce putem pentru a aplica acest acord acum. Mă întrebam dacă există observații observații din, din partea singaporeză în privința unor alte întârzieri, pentru că am văzut că există niște întârzieri. Cum ar fi percepute eventuale alte întârzieri în Singapore din cauza proceselor noastre interne? Și acest lucru ar avea oare un impact practic? Și de asemenea vreau să întreb pe cineva din comisie dacă este aici și ne ascultă ce face Comisia în ceea ce privește promovarea acestui lucru și uh, a face cunoscut acordul între statele membre pentru a ne asigura uh, că vom avea susținere și sprijin pentru acest acord cât mai repede. Mulțumesc. Mulțumesc, Marie Miner, vă rog. Eh. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei ministre pentru alocuțiunea sa. Negocierile cu Singapore s-au încheiat încă din 2014 și comisia noastră s-a ocupat de uh, un aviz în ceea ce privește uh, acest acord. Deocamdată nu există o analiză a impactului în ceea ce privește acordul. Avem o analiză de impact din 2009 în ceea ce privește acordul de liber schimb între UE și ASEAN, dar uh, Singapore nu este același lucru cu Malaysia și uh, există niște diferențe de dimensiune, de scală. De aceea este foarte important să avem o analiză a impactului în ceea ce privește uh, acordul de liber schimb acesta cu Singapore. încercăm din 2009 să ieșim din criza financiară. S-au schimbat multe lucruri în domeniul bancar, de, de reglementarea fluxurilor de capital și este foarte important să avem o analiză proaspătă și în ceea ce privește sectorul serviciilor. Trebuie să vedem impactul acestui acord în ceea ce privește stabilitatea financiară atât în UE cât și în Singapore. Singapore este un partener foarte important pentru UE, dar și invers. După Japonia, Singapore este cel mai mare investitor asiatic în Europa. Așadar, este foarte important să vedem consecințele economice, financiare și sociale ale acordului. Și apoi consecințele din punct de vedere al reglementării, care sunt competențele de reglementare în ceea ce privește stabilitatea financiară în lumina acordului. Sau ce se va întâmpla cu investițiile. CEJ a spus că competențele trebuie să rămână în seama statelor membre sau ce se va întâmpla atunci cu acest capitol din acord va fi scos. Așadar, analiza aceasta se bazează nu pe compararea textelor acordurilor, ci pe soluția dată de CEJ. Și trebuie să avem în vedere și posibilitățile ce decurg de aici și ne-ar interesa punctul de vedere al Comisiei în acest caz. Mulțumesc. Iud. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru, pentru prezența dumneavoastră. S-au spus deja multe lucruri și eu cred că dumneavoastră ați fost cumva luată peste picior în ultimii ani de partea noastră negociatoare. v a pus într-o poziție dificilă acum, când de fapt analizăm conținutul acordului. După ce am avut o dezbatere democratic, democratică în Europa în ceea ce privește uh, conturarea politicilor comuni, uh, comerciale. Deci vă mulțumim pentru răbdarea pe care a stat, de care a stat dovadă față de noi. Acum, concret, vorbind despre acord, sunt unele elemente unde nu ne-am concentrat foarte mult și ar trebui să le avem uh, în vedere înainte de ratificare. În primul rând, chestiunea drepturilor în domeniul muncii și ratificarea convențiilor ILO. Știm că Singapore nu a ratificat trei dintre uh, cele mai importante norme în domeniul muncii, printre care și Convenția 87 în ceea ce privește libertatea de asociere, iar uh, legislația națională este subliniată ca fiind problematică de sindicate. Sunt niște limite asupra dreptului la organizare și la libertatea de asociere. Deci aș vrea să ne spuneți dacă sunteți gata în orizontul de timp pe care îl avem la dispoziție până la ratificare să avem un dialog în ceea ce privește principiile acestea legate de capitolul privind dezvoltarea sustenabilă și dacă ele se vor aplica în practică. Uh, pentru mine acest lucru este foarte important, nu doar în relația cu Singapore, ci în lumina agendei pe care o urmărim și la începutul alocuțiunii dumneavoastră spuneați că acest acord trebuie plasat în context global. Da, mișcările antiglobalizare și protecționiste din diversele state din lume uh, le avem și noi în vedere și ceea ce încercăm să facem în lucrările noastre este să le combatem și să argumentăm pentru multilateralizare. În același timp, sprijinind standardele internaționale recunoscute în domeniul muncii. Am văzut că Comisia de Experți anul acesta la ILO au cerut informații Singapore lui în ceea ce privește aplicarea uh, acestor standarde în domeniul muncii pe care Singapore nu le recunoaște și nu le respectă. Așa că este foarte important să consolidăm dialogul în acest sens pentru ca să ne asigurăm că ce se spune de principiu în capitolul privind dezvoltarea sustenabilă se va și aplica. Mulțumesc! Mulțumesc, Emma! Mulțumesc, mă alătur și eu uh, laudelor și mulțumirilor uh, făcute. Într-adevăr, uh, așa cum uh, a spus uh, antevorbitoarea mea, toate întârzierele au uh, avut uh, efecte asupra guvernelor, dar era nevoie de această analiză pentru a elimina toate incertitudinile judice. S-a vorbit despre lucrurile pozitive, care sunt de acord, bineînțeles, pe care le are acest acord uh, și am avut ocazia să călătoresc, uh, să mă deplasez la Singapore și să constat toate progresele făcute de această țară și vreau să vă întreb uh, uh ce, pe ce loc este Singapore? Uh, vreau să vă spun de fapt uh, că din 180 de țări în uh, um, indexul de dezvoltare Singapore este pe locul 5 și Canada este pe locul 10. Dar um, Canada nu a semnat oare o... n-a fost semnatară a OIM și acordul trebuia să fie ratificat de Parlamentul European și apoi uh, trebuia să se uh, includă un, uh, o schimbare uh, prin o, o schimbare a mecanismului care necesita semnătura tuturor membrilor uh, Organizației Internaționale a Muncii. Și vreau să vă întreb, de ce uh, Singapore, pe locul 5, cu astfel de dezvoltare, cu un astfel de nivel de dezvoltare, de ce nu a semnat deja aceste convenții și, și ce angajamente vă puteți lua în acest sens acum în Parlamentul European? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru, acum aveți ocazia să răspundeți la întrebări. Mulțumesc intervenienților pentru observațiile pertinente în ceea ce privește prezentarea mea de astăzi. Au fost unele comentarii care la care ar fi mai bine să răspundă reprezentanții comisiei. Deocamdată eu aș vrea să mă refer la un subiect care a apărut în mai multe intervenții în ceea ce privește comerțul și durabilitatea, mai ales chestiunea muncii. Și vă rog să-mi permiteți să vă împărtășesc și abordarea Singaporelui în ceea ce privește protecția muncii. Noi avem o abordare uh, pe care o numim tripartism, adică se referă la relații foarte strânse de lucru între lucrători, care sunt reprezentanți, reprezentați de sindicate, uh, angajatori și guvern. Și această formulă tripartită este creată prin mai multe etape de a, um, a, prin care se ajunge la consens. Sunt comitete tripartite stabilite pentru negocierea salariilor, sunt comitete tripartite care se ocupă de uh, promovarea gradului ocupării de locuri de muncă și sunt comitete care se ocupă de partea legislativă și impactul legislației în domeniul muncii și protecției acesteia. Deci avem un abord, un, o abordare integrată a muncii. Și mulți membri din Parlamentul uh, nostru, din, care fac parte din uh, partidul de la guvernare sunt uh, foarte atașați acestui subiect. acest proces strâns de consultare și de cooperare între lucrători, uh, sindicate, guvern, angajatori, credem noi că a dat rezultate foarte bune pentru lucrători. Am reușit să menținem șomajul la un nivel foarte redus, 3%, și a crescut gradul de ocupare al forței de muncă în 2016 67%. Și credem că prin această abordare putem permanent să împingem uh, în sus salariile pentru lucrătorii noștri. Și acest lucru răspunde și la ce spunea unul dintre vorbitori mai devreme. Faptul că această abordare în ceea ce privește economia și locurile de muncă a contribuit la creșterea performanței în ceea ce privește indexul legat de uh, dezvoltarea resurselor umane. Sunt uh, studii ale Berry sau Economist care arată acest lucru și avem și o relație foarte strânsă cu ILO. Lucrăm îndeaproape cu ILO și suntem parteneri ILO în ceea ce privește organizarea de evenimente cheie legate de dezbaterea practicilor din domeniul muncii. În privința convențiilor, aici trebuie să spun că luăm foarte în serios uh, perspectiva aderării noastre la aceste convenții, dar înainte de a putea să aderăm, trebuie să respectăm foarte strict uh, litera și nu doar spiritul convențiilor. Cu toate acestea, revizuim în mod constant reglementările naționale, tocmai pentru a le face mai uh, apropiate de conținutul convențiilor și vom continua cu bucurie să discutăm cu membrii din acest Parlament în acest dialog ce ne-a fost sugerat și să vă demonstrăm că această structurare tripartită a discuțiilor ajută la creșterea salariilor și la îmbunătățirea ocupării în forței de muncă în Singapore. Noi sprijinim uh, conținutul tuturor convențiilor cheie din cadrul ILO. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Și acum dau cuvântul Comisiei Europene domnului Peter Berți, responsabil pentru o mare parte din lume, Asia de Sud și alte zone. Da, da, și alte zone. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnei ministru. Mm, vă mulțumesc că m-ați invitat la acest prim schimb de vederi legat de un acord foarte important. Nu trebuie să reconfirm eu importanța economică a acestui acord. Doamna ministru a argumentat foarte bine că, pentru cauza de față și a fost una dintre primele, unul dintre primele acorduri pe care le-am încheiat cu un stat din Asia. formulă bilaterală și avem în vedere și alte astfel de acorduri bilaterale cu parteneri din Asia. Avem deocamdată acordul de liber schimb cu Corea, care se aplică și sperăm să se aplice și altele pe viitor. Pentru că astfel crește credibilitatea agendei UE în ceea ce privește Asia și acordul cuprinzător al UE uh, cu statele ASEAN joacă un rol important în acest sens. Singapore uh, a Singapore a fost destinatarul unui discurs dedicat al comisarului nostru anul acesta după ajustarea prevederilor legate de investiții, așa cum am stabilit în septembrie, acum avem o serie de elemente care nu sunt acoperite uh, de acordul cuprinzător și trebuie stabilite la nivel bilateral. Așa că Comisia speră să intre în curând în vigoare acordul și deja avem schimburi de vederi pentru a reuși să încheiem negocierile. În ceea ce privește competențele, după hotărârea CEJ, acum este mai bine marcat rolul Parlamentului European în aceste discuții. Și noi salutăm uh, rezoluțiile în ceea ce privește mandatul de negociere cu Australia și avizul Parlamentului în ceea ce privește av, uh, următoarele acorduri de investiții. Pregătirea adoptării necesită o oarecare perioadă de timp pentru că trebuie să stabilim structura acestui acord și următoarelor acorduri. Dar facem deja pași înainte pentru pregătirea punerii în aplicare, să fim gata pentru momentul în care intră în aplicare acordul. Iar în ceea ce privește activitățile de diseminare, pregătim deja o campanie de diseminare ca să ne asigurăm că stakeholderii din Uniunea Europeană vor uh, beneficia pe deplin de avantajele acestui acord și vor face uz de el cât se poate de mult. Așteptăm cu nerăbdare și alte dialoguri cu comisia aceasta, și mai ales pe subiectele pe care le-au punctat o serie dintre intervenienții de astăzi. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Invit pe domnul raportor acum în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Întâi și întâi vreau să clarific că nu ar trebui să ne gândim la redeschiderea negocierilor. Negocierile s-au încheiat, punct. Deci, din câte știu eu, din par- în Parlament nu a sugerat nimeni uh, redeschiderea discuțiilor pe text. Ne bucurăm, ne, ne convine ceea ce spune capitolul legat de dezvoltarea durabilă ce am insistat și noi în ceea ce privește semnarea convențiilor ILO. Eu sper că se va întâmpla acest lucru, dar sunt suficiente niște semnale din partea Singapore că se îndreaptă către ratificarea convențiilor. și vă rog să notați uh, faptul că noi uh, considerăm că spre deosebire de vecini, unii dintre vecinii dumneavoastră, uh, v-ați asumat niște angajamente cu limitările în care a trebuit să vă încadrați. Arhitectura pe care o descria Peter. Aici pot să repet doar că sper că statele membre vor avansa și doi vor transmite două proiecte de, de acord, dar măcar unul să ne-l transmită repede. Domnul președinte, mulțumesc pentru acest schimb de vederi legat de acest acord, unul, de fapt, sau două acorduri. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezența a fost o mare plăcere și sper că se va putea ratifica acordul uh, la începutul anului viitor. So, dear colleagues, next item is item... Domnul președinte, stimați colegi, trecem la următorul punct, punctul 9, raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Doamna Saifi este raportor pentru acest punct. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, tocmai redactez proiectul de raport în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii comerciale comune europene și am cerut uh, un schimb de vederi astăzi pentru că s-a schimbat uh, contextul în care evoluează politica comercială comună. Statele Unite sunt pe care să se retragă din sistemul internațional. Negocierile Brexit au și ele consecințele lor și dezbaterea publică legată de politica comercială se leagă de multe puncte controversate. În plus, este necesar să revizuim strategia în acest domeniu și astăzi zic eu că este bine să avem o discuție care să ne furnizeze mai multe piste de reflexie. Trebuie să putem promova întâi și întâi interesele uh, întreprinderilor și cetățenilor noștri, să apărăm în același timp un comerț just și echitabil pentru toți actorii, pe, bazat pe reguli pe care să le respecte toată lumea, principiul reciprocității, de exemplu acorduri de liber schimb ambițioase, echilibrate, cuprinsătoare, dar și instrumente de descurajare a concurenței neloiale. În al doilea rând, trebuie să insistăm asupra punerii în aplicare a politicii comerciale și părții de follow-up, pentru că sunt dificultăți în acest domeniu. Trebuie să se aplice și să se uh, utilizeze cât se poate de bine instrumentele europene. Uh, și acest lucru trebuie să se facă prin intermediul unei comunicări. În același timp, ambasadele UE, reprezentanțele UE, jucând un rol foarte important în acest uh, proces de follow-up. raportul anual în ceea ce privește aplicarea acordurilor uh, comerciale arată că s-au făcut progrese și un alt domeniu se leagă de politica noastră comercială care să promoveze valorile europene urmărind sistemul SPG și SPG+. Uh, colaborând cu întreprinderile și consumatorii în ceea ce privește răspunderea socială a întreprinderilor și promovarea standardelor sociale și de mediu. Și aș vrea să subliniez importanța principiului transparenței înainte de, adică pentru a răspunde la așteptările cetățenilor. Trebuie să cerem mai multă transparență și la începutul dezbaterilor uh, de negociere pentru un acord, Comisia trebuie să prezinte studiul de impact și în același timp să facă transparentă, să se facă mai transparentă uh, dezbaterea la nivel național pentru ca întreprinderile și cetățenii să înțeleagă ce se întâmplă. Este un schimb de vederi din care zic eu că pot uh, primi contribuții în ceea ce privește subiectul în general. Și vă mulțumesc de pe acum. Mulțumesc, doamnă Saifi. Și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc în egală măsură, doamnei Salfi. Mă alătur celor spuse în ultimul an a devenit clar că politica comercială comună și politicile comerciale ale Uniunii Europene se transformă. Schimbările nu au fost încă definitivate și ehm, ca și avem un raport privind uh, aplicarea acordurilor de liber schimb ca mod de a contribui foarte clar pentru aceste rapoarte, ceea ce ne arată foarte clar modul în care se aplică politica comercială comună pe teren, dar uh, acest raport, chiar dacă este binevenit, e pentru prima dată când a fost publicat de către Comisie un raport de punere în aplicare și, din păcate, are foarte multe greșeli de conținut uh, în ceea ce este statisticile la care se face referire, acestea sunt greșite și se prezintă o imagine foarte frumoasă a politicii comerciale a Uniunii Europene fără să existe o abordare echilibrată fără să se analizeze impactele negative și dacă nu reușim să analizăm foarte clar atât aspectele negative și, uh, cât și pozitive impactul pozitiv cât și negativ, nu vom reuși să să avem o abordare obiectivă, ci din potrivă. Iar, din păcate, raportul comisiei este lipsit de, obiect, de obiectivitate. Comisia a ales câteva povești de succes a unor companii, a unor sectoare, dar nu le-a plasat într-un context mai larg care să ne permită uh, să vedem ce s-a întâmplat, cum au fost uh, pierdute locuri de muncă, cum s-au strămutat locuri de muncă în unele regiuni, ceea ce bineînțeles ne-ar permite să avem o um, privire mai echilibrată și mai de ansamblu. Și din păcate, iarăși nu se vorbește foarte mult despre impactul a uh, politicilor comerciale asupra creșterii economice generale uh, când vine vorba de aplicarea acordurilor de liber schimb, nu se face o legătură cu impactul asupra creșterii generale în Europa, iar acest lucru este foarte important și trebuie avut în vedere. Iar apoi, așa cum spunea Salfi, există și există aspecte legate de valori și despre modul în care regulile noastre comerciale sunt aplicate pe teren. Pentru mine îngrijorător a fost, uh, uh, citind acest raport, să constat că uh, nu multe dintre regulile noastre sunt aplicate, de fapt, pe teren uh, ca urmare a codurilor de liber schimb. Cred că trebuie să ne gândim la acest lucru, fiindcă dacă luăm exemplul Coreei, de pildă, din evaluarea comisiei, reiese faptul că nu se aplică regulile în ceea ce vește SPS, uh, drepturile de proprietate intelectuală, dezvoltare durabilă și achiziții publice guvernamentale. Acestea sunt elemente esențiale pe care noi ca Parlament eh, le-am analizat cu mare atenție și apoi când ne uităm la aplicare vedem că există lacune uriașe, iar, aceste, eh, iar eh, în acest raport trebuie să se discute despre ce se întâmplă de adevăr pe teren pentru a ne asigura că avem o, o um, vedere mai de ansamblu și echilibrată și aici aș, astfel ajung la ultimul punct cu care sunt de acord cu antepăbitoarea mea în ceea ce privește importanța, trans, importanța transparenței, fiindcă uh, numai printr-o abordare obiectivă a politicii comerciale vom reuși să ajungem la transparență și vom recăpăta încrederea opiniei publice în uh, politica comercială și vom reuși, într-adevăr, să le arătăm că politica noastră comercială este, într-adevăr, pentru toată lumea, nu numai pentru un grup limitat. Mulțumesc foarte mult. Uh, Dau cuvântul CR-ului acum. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, vorbesc din partea raportorului Ian Saradu, iar uh, vreau să vă spun că noi dorim să avem acorduri comerciale care să ofere rezultate economiilor și oamenilor. De curând avem noi relații de nouă generație cu Singapore, Canada, Japonia și altele de, cum ar fi Corea de Sud, Columbia și Peru. Iar faza de aplicare este foarte importantă. Trebuie să știm neapărat care este impactul concret asupra acestor acorduri, asupra mediului de afaceri și asupra consumatorilor și dacă angajamentele sunt respectate de către partenerii noștri, să știm unde este loc de mai bine. Salutăm această inițiativă și acest raport, bineînțeles, dorim să fie un element practic, nu numai de ordin teoretic, să se ia măsuri concrete, să facă recomandări de politici nu va fi deloc ușor acest lucru, fiindcă acordurile noastre sunt diferite ca sferă de aplicare și ca ambiții și situația economică, politică și culturală diferă, bineînțeles, la un stat partener la altul, dar suntem de acord că e nevoie de concluzii generale și de orientări generale, iar uh, acesta trebuie să fie un proces paralel uh, evaluării ex post a acordului respectiv, așa cum s-a întâmplat cu Corea de Sud, de pildă de curând. Aceste două procese trebuie să se desfășoare în paralel. În această fază inițială a discuțiilor vreau să vă spun ce este important pentru grupul nostru și uh, aspectele care ne interesează pe noi. În primul rând este vorba de faptul că companiile europene nu uh, beneficiază de toate șansele oferite de acordurile de liber schimb. De ce nu? Uh, companiile companiile europene folosesc uh, reducere la exporturi de, în măsură de 7%, iar partenerii noștri în măsură de 80%. Deci cum putem să folosim toate șansele pe care le oferă acordurile de liber schimb și cum putem să oferim mai multe informații despre aceste acorduri? Ce strategii de comunicare putem iniția la nivel european și ce noi canale și, uh, și structuri sunt necesare? Uh, în al doilea rând, IMM-urile reprezintă 30% din exporturile europene și se confruntă cu provocări în ceea ce privește folosirea beneficiilor acordurilor de liber schimb. Este drept uh, că există um, prevederi pentru IMM-uri în aceste negocieri și Comisia Europeană va avea un capitol pentru IMM-uri în toate acordurile de liber schimb viitoare, însă nu trebuie să avem doar uh, o, un proces de aplicare țintită pentru sporirea participării uh, pe viitor. De pildă, foarte multe, pentru foarte multe IMM-uri, creșterea în străinătate înseamnă inovare și chiar schimbarea modelului de afaceri pentru a se adapta pie- noi piețe și condițiilor locale. Pentru altele uh, înseamnă parteneriate cu multinaționale sau cu alți jucători uh, cu vechime pentru a pătrunde pe piață și pentru a avea apoi acces pe, la, piețele, la piețele externe. Sau e nevoie de tehnologie nouă sau de folosirea unor canale de distribuție exist, existente iar aceste strategii diverse trebuie să fie puse la punct. Apoi, în ceea ce și asistența, pentru și comerțul. Trebuie să consolidăm capacitatea țărilor de dezvoltare de a folosi mai bine șansele oferite de către acordurile europene de liber schimb, iar scopul este să avem o dimensiune de dezvoltare în politicile noastre. Uh, unde uh, includerea acestor țări în lanțul de valoare la nivel internațional va duce la dezvoltarea acestor țări. Trebuie să avem modalități mai inovatoare de a face acest lucru și să creăm mai multe sinergii uh, cu uh, strategia noastră de dezvoltare. Iar în ceea ce privește uh, comerțul bazat pe valori, bineînțeles, ne uh, bazăm pe valori și pe uh, soft power, ceea ce înseamnă că partenerii noștri trebuie să respecte principiile noastre în ceea ce privește drepturile omului, standardele laborale și așa mai departe, iar acordurile uh, pri, uh, Uh, acestea sunt extrem de importante și pentru partenerii noștri privind uh, GSP+. Dar vreau să vă uh, dar vreau să vă spun că nu trebuie să cerem sancțiuni în acest raport și uh, acest raport nu trebuie să fie deturnat de acest lucru. Într-adevăr, trebuie să discutăm și se va întâmpla acest lucru în ianuarie, în plenară, dar suntem departe de a, ajun- de a fi ajuns la concluzii și vreau să fim foarte atenți ce facem acum. Așa pune răbdare uh, proiectul de raport și cooperarea noastră viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Dita din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să vă spun că sunt de acord cu domnul raportor în ceea ce privește ce a spus la început, și anume că scena s-a schimbat și că noi trebuie să reacționăm în momentul în care ne uităm la poziția americanilor, nu numai față de noi, ce s-a făcut TTIP, că uh, Uh, este înghețat acum și ce face SUA pe scena mondială, cred că avem o șansă, o adevărată șansă să mergem mai departe cu politica comercială liberale. Deci vreau să cer comisiei să fie foarte proactive, să deschidă noi piețe, să vrea să, să, să caute noi piețe și pe de altă parte, așa cum s-a spus deja, trebuie să vedem ce putem face cu partenerii noștri actuali. E nevoie de modernizarea acordurilor comerciale actuale, precum și de aplicarea a acordurilor uh, și regimurilor comerciale actuale. Acestea fiind spuse, Uniunea Europeană a avut o abordare bună, uh, căutând noi parteneri și încheind acorduri cu țări care ne împărtășesc obiectivul de a avea un sistem uh, progresist pe bază de reguli, ceea ce mă aduce la o altă prioritate a Uniunii Europene și anume uh, de a cere în continuare uh, un sistem bazat pe reguli la OMC, așa, acesta fiind, aceasta fiind prioritatea noastră principală în materie de comerț. Și în egală măsură trebuie să ne adaptăm acordurile pentru a uh, include noi zone importante pentru comerț la ora actuală, fiindcă s-au schimbat lucrurile și în ceea ce privește conținutul uh, s-a schimbat modul de a face, Deci este foarte important să includem uh, un capitol privind comerțul digital în toate acordurile noastre comerciale pe viitor, care să uh, se refere, să includă și uh, fluxurile de date, printre altele. Și în final, ați vorbit și noastră despre asta și uh, susțin acest lucru. Este foarte important uh, să avem rezultate, beneficii pentru companiile astea, pentru economii, astea și pentru cetățenii, dar bineînțeles trebuie să, să le și transmitem acest mesaj și în ceea ce este comunicarea suntem codași. Vă mulțumesc! Mulțumesc de la GUE Helmut Scholz. Um, thanks, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc raportorului. Mai? Yeah, maybe in future to... Vreau să mulțumesc pentru ocazia de a analiza politici comerciale mai în profunzime și modul în care sunt aplicate și sunt de acord cu toți cei care au spus că ar trebui, pe de o parte, să monitorizăm schimbările, să vedem ce, mon- ce instrumente noi se folosesc pentru aplicarea politicilor comerciale comune și, în egală măsură, ar trebui să vedem care sunt lacunele, care sunt problemele, și unde lucrurile nu merg strună. Iar uh, aici uh, ne confruntăm cu complexitatea vieții economice, unde politica comercială nu reprezintă decât un aspect. Da, probabil că intențiile au fost uh, bune în 2015 când s-a dorit, când s-a dorit introducerea acestor rapoarte anual sau cel puțin în mod regulat. Te deci voi să fac referire la câteva aspecte concrete. Și, așa cum răbdare, cooperarea cu raportorul. De curând, la comisia noastră am discutat guvernanța economică în contextul comercial. Și s-a pus uh, întrebarea dacă este vorba despre politici bazate pe reguli. În acel caz, trebuie să Uh, vedem cine stabilește uh, regulile și interesul cui. Deci, aplicarea politicii comerciale trebuie să țină cont și de informația cine beneficiază pe urma acestor politici, fiindcă am spus întotdeauna uh, că noi, noi nu facem comerț de dragul comerțului, ci pentru a uh, stimula economia europeană și, bineînțeles, a țărilor partenere în interesul cetățenilor. În al doilea rând, trebuie să includem aici monitorizarea unor instrumente cum ar fi uh, MFA și așa mai departe. Pentru a nu discuta doar despre acordul de liber schimb, ci pentru a vedea care este impactul fiecărui instrument asupra dezvoltării economice. Și, în al doilea rând, uh, ar trebui să analizăm cu un ochi critic relațiile orizontale între acorduri. Dat în complexitatea prestației economice în Uniunea Europeană și în țările partenere, pentru a vedea care este efectul cumulativ al unui acord de pildă asupra altuia. Și trebuie să tragem învățăminte de pe, urti, de pe urma discuțiilor pe care le-am avut, să vedem cine ce face în ceea ce este monitorizarea aplicării politicii comune de, com, politice comerciale comune și în, a, în același timp să să punem pe picioare și noua noastră perspectivă în ceea ce privește noua politică comercială de, de după 2019. Vielen Dank. Mulțumesc, Klaus Buchner. Mulțumesc mult, mulțumesc mult și raportoare pentru aceste bune sugestii. Astăzi uh, aș vrea de mai degrabă să jocul avocatului diavolului. După părerea mea este bine că raportul comisiei conține deja câteva remarci critici, de pildă legate de Mexic, de uh, ce înseamnă acest acord pentru combaterea sărăciei și uh, a șomajului s-ar fi putut face economii mult mai bune dacă negocierile ar fi mers astfel. Am știut că lucrurile se vor întâmpla astfel pentru că am avut deja evaluarea acordului NAFTA de acum peste 20 de ani. Deci aici, după părerea mea, în mod foarte clar există anumite lipsuri uh, și lipsurile care sunt în general prezente când negociem asemenea acorduri sunt evidente. Este important că în raport se, vor, să, că în raport se vorbească mai mult despre dezvoltarea durabilă în raportul nostru. Acest lucru trebuie abordat exhaustiv. Uh, mai ales, ă, după părerea mea, trebuie prezentat faptul că avem nevoie de o metodologie pentru comisie pentru a evalua un asemenea lucru în mod sistematic. Este un lucru care nu s-a întâmplat până acum și cred că este foarte important pentru viitor. Deci, pe de-o parte dezvoltarea durabilă, pe de altă parte pe domeniul social, cât și în domeniul mediului. Mulțumesc mult! Și Nadia Hirsch, vă rog. Mulțumesc raportorei. Dieter a prezentat deja poziția ALDE. Vreau să mă concentrez asupra unui aspect. Este foarte important să ne ocupăm în mod adecvat de digitalizare în acordurile noastre viitoare. Trebuie să privim digitalizarea în ansamblul ei profund, economic, politic, social și cultural și schimbări în aceste domenii. Deci comerțul electronic, viața privată, libertățile civile și punerea în aplicare a digitalizării trebuie abordate într-o manieră mai coerentă. Este un element cheie pentru un European să urmeze o agendă liberală și de schimburi libere în baza valorilor și principiilor noastre comune. După cum am spus, deja trebuie să ne concentrăm pe dialogul transparent cu cetățenii noștri în legătură cu direcția politicii noastre comerciale comune în epoca digitală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deci, Uh, Ați auzit foarte multe idei. Care este punctul de vedere al Comisiei? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lange, vă mulțumesc foarte mult și le mulțumesc foarte mult tuturor uh, reprezentanților Parlamentului European pentru observațiile făcute. Am ascultat cu mare atenție toate observațiile și uh, Câteva remarci aș avea și eu în legătură cu problemele menționate. În primul rând, mulțumesc foarte mult uh, raportoarei doamnei Saifi pentru observațiile făcute. În primul rând, aș dori să vă atrag tuturor atenția asupra celor două rapoarte, practic, pentru că știți că fiind parte a pachetului de schimb privind, starea, privind discursul din uh, legat de starea Uniunea președintelui Juncker, am uh, pregătit o evaluare pe la jumătatea termenului privind uh, strategia comercială, ceea ce înseamnă că strategia se aplică în continuare, dar am făcut de asemenea un raport legat de aspectele pe care am reușit deja să le rezolvăm. Sigur că mai rămâne foarte mult de făcut. Și acum de curând ați văzut cu toții și vă mulțumesc pentru remarcile privind uh, punerea în aplicare a acordului de liber schimb, lucru care a fost discutat pe scurt săptămâna trecută la această comisie și uh, directorul general adjunct Cortel a prezentat de asemenea rândul lui uh, raportul de punere în aplicare a acordului de liber schimb. Și în privința acestor două lucruri acum. În primul rând, uh, doresc să subliniez că principiile elementare ale strategiei comerciale Uniunii Europene rămân în picioare, ne bazăm pe un schimb care să țină prosperitatea bazat pe reguli transparente, care să respecte de asemenea ă, standardele de mediu, de protecție socială și de protecția mărcilor și aceste lucruri rămân valori europene fundamentale, care continuă să ă, fie parte integrantă a politicii comerciale. Apoi, cu siguranță, pe aspectul legat de transparență, pe care unii dintre dumneavoastră l-ați menționat deja, politica comercială transparentă este esențială pentru legitimitatea acestei politici. Uh, cu siguranță ați luat la cunoștință și de faptul că uh, prima, pentru prima dată în istorie am publicat uh, mandatele uh, pentru Australia și Noua Zeelandă, respectiv uh, proiectele privind negocierile în septembrie și cu siguranță pentru a permite existența unei dezbatere în statele membre, în parlamentele naționale, dar și uh, cu cetățenii din aceste state membre. Și cu siguranță Continuăm să le cerem statelor membre să implice de parametrele naționale în uh, cele mai timpurii faze și de asemenea să publice mandatele mai vechi. Acum, bun, vorbim despre un uh, comerț corect pentru toată lumea, aceasta este și strategia noastră doamna Saifi a spus moment pentru toată lumea, a vorbit despre reciprocitate și despre un schimb echilibrat, lucruri care vor continua să facă parte din strategia noastră, o parte importantă. Acum, în ceea ce privește urmarea acordurilor și, după cum deja ați spus câțiva dintre dumneavoastră, legate de punerea în aplicare a acordului de liber schimb, aș avea de subliniat câteva aspecte. În primul rând, acesta este primul raport și cu siguranță trebuie să luați în calcul faptul că acesta este prima dată nu este ideal, anul viitor vom putea deja învăța din această experiență și vom putea include de asemenea observațiile pe care le-ați făcut. Încercăm să fim echilibrați pentru a nu crea o imagine prea edulcorată. Sigur, există exemple pozitive, dar și zone unde am rămas în urmă. Și una din, unul dintre aceste domenii pe care l-ați menționat câțiva dintre noastre este folosirea preferințelor comerciale de către întreprinderile europene. Poate că ar trebui subliniat aici trei, subliniate trei motive principale. Pe de o parte, uh, nu există suficiente informații din partea întreprinderilor, de aceea încurajăm și statele membre să-și facă datoria cu toții am modificat cadrul și am dat mai multe informații pe paginile noastre web uh, și mai ales în uh, baza de date privind uh, accesul la piață. Este un loc unde de asemenea companiile își caută informațiile. În special pentru că unul dintre motivii uh, rezervă de asemenea de regulile complicate ce țin de origine și avem o secțiune specială și în ceea ce privește acordul CETA există mult mai multe informații decât înainte, în primul rând pentru a crește disponibilitatea informației, dar de asemenea și pentru a le explica companiilor cum pot folosi aceste informații. Acum, după cum ați văzut, în diferite state membre, nivelul uh, de întrebățare diferă de asemenea, de aceea există o colaborare cu statele membre pentru a atrage atenția statelor membre asupra acestui aspect. Mi s-a terminat timpul. Mulțumesc mult! doamnă Saifi. Mulțumesc, domnule președinte, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor mei care au intervenit și, bineînțeles, și comisiei. Am luat la cunoștință remarcile, dar trebuie să rețin că suntem de acord asupra mai multor puncte importante pentru noi și, ca exemplu, aș vorbi despre punerea în aplicare și despre urmările sale care sunt esențiale pentru noi. Transparența, schimburile digitale, bineînțeles, care uh, fac acest comerț să evolueze, uh, Uh, problema IMM-urilor care trebuie să fie o prioritate, întreprinderile și cetățenii care trebuie să beneficieze mult mai mult de pe urma acestui comerț și sunt de asemenea de acord pentru ca acest raport să fie extrem de practic. Deci, în ceea ce mă privește, voi continua cu redactarea acestui proiect de raport care va include poziția Parlamentului European și, bineînțeles, sunt la dispoziția colegilor mei în ceea ce privește observațiile și comentariile lor, de care vă ține cont. Mulțumesc mult! Raportul va fi prezentat în ianuarie, pe 22 presupun. Și apoi uh, vom uh, lucra la el. Și cu acestea încheiem discuțiile legate de punctul 9 și trecem imediat la punctul 10. Acesta este un scurt raport despre întâlnirea la vârf între uh, Parlamentul European și uh, uh, Parlamentul Pan-African. Heidi Hautala a, fost, a făcut parte din delegație și ne va face o scurtă prezentare informativă despre această întâlnire la vârf. Da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, am fost reprezentată INTA din delegația Parlamentului și am avut o conferință deosebit interesantă de două zile înainte de uh, întâlnirile interguvernamentale sau în fine interunionale. Discuțiile dintre parlamentari sunt promițătoare, după părerea mea, pentru că există perspective mai bune, spun eu, să găsim un teren comun atunci când vorbim de la parlamentar la parlamentar. Și întâlnirea pe care am avut-o. A redactat la sfârșit și un scurt mesaj către întâlnirea la vârf. Sunt sigur că secretariatul vi va trimite și se leagă de problemele comerciale din multe puncte de vedere, dar are și un punct special legat de schimburi și de investiții, unde se spune că integrarea țărilor africane în uh, schimburile comerciale internaționale și globale este o prioritate ca de altfel și pe stabilirea unui acord de liber schimb continental în baza responsabilității sociale a cooperării și a relațiilor comerciale. Deci am spus că Uniunea Europeană, prin politicile sale, trebuie să contribuie la atingerea acestui obiectiv, iar țările africane trebuie să poată conta pe reguli care să susțină dezvoltarea, de asemenea clauze de salvgardare și programe de liberalizare simetrice, precum și protecția ă, industriilor emergente. După cum știți, toate aceste lucruri au fost dezbătute pe larg în contextul ă, acordurilor de parteneriat economic și nu totdeauna să da dovadă de înțelegere reciprocă. În același timp, uh, declarația noastră spune că țările africane trebuie să garanteze uh, certitudinea legală a investițiilor. Și am discutat și despre problema uh, importantă a bunei guvernanțe și a fost încurajată de faptul că foarte mulți parlamentari au înțeles că nu pot să continue să dea vina pe toți ceilalți pentru uh, sărăcia și subdezvoltarea lor și că trebuie de asemenea să-și asume responsabilitatea și să uh, treacă la aspecte legate de guvernanță care, după părerea noastră, vor fi o condiție prealabilă pentru orice relație benefică de schimb atât pentru noi cât și pentru populațiile africane. Un lucru recunoscut de delegația Parlamentului European este că celebrul nostru, celebrul nostru plan de investiții externe este practic necunoscut între parlamentari și înțeleg acest lucru Guvernele sunt, uh, guvernele sunt la fel. Ce am înțeles este uh, guvernele celor 55 de mem- țări membre ale Uniunii Africane nu pregătiseră nu se pregătiseră foarte bine Uniunea Africană este o forță foarte progresivă și ea s-a ocupat de acest lucru. Deci multe dintre aspectele prenegociate nu au fost foarte ușor de trecut a existat o dispută foarte importantă legată de rolul regiunii uh, civile când Mogherini la întâlnirea la vârf și vorbesc de întâlnirea la vârf interguvernamentală a insistat pe ideea că este vital ca reprezentanții societății civile și ai tineretului uh, și ai guvernelor locale să fie de asemenea invitați pentru a-și transmite mesajul către summit și cred că putem să ne declarăm mulțumiți de acțiunea Uniunii Europene, dar sunt foarte multe lucruri de făcut pentru a implica societatea civilă africană astfel încât guvernul să simtă că trebuie să vorbească. Cred că este o problemă esențială în uh, restabilirea contactului cu guvernul. Uh, oricum, ideea de a crea locuri de muncă pentru tinerii africani a fost un aspect aflat în miezul discuțiilor și nu este o provocare simplă, pentru că, de pildă, Delegația noastră s-a dus la uh, Organizația Internațională a Oficiului uh, pentru Migrație în Codivar, în Abidjan și uh, a descoperit un număr foarte mare de cetățeni tineri din Codivar care fuseseră repatriați prin zboruri din Libia. Și vă pot spune ci mai mulți dintre tinerii cu care am stat de vorbă aveau o profesie, aveau, să spunem, o formare, aveau studii, dar era absolut sigur că nu își vor putea găsi loc de muncă în Codivar. Și acum de aceea, având prieteni uh, sau uh, veri în Europa, uh, au pornit spre Europa și au rămas blocați în Liberia. În momentul de față, reprezentantul special al ONU discuții, discută despre situația în Liberia la Comisia pentru Dezvoltare și ne-a frânt inima să vedem că în aceste centre de detenții și închisori din Libia, scuze, nu din Liberia, există tortură adevărată. Am văzut mulți oameni torturați, deci nu este fake news uh, de la CNN, așa cum încearcă să spună, cum au încercat să spună câțiva africani la această tinere la vârf. Dar cred că este o bază bună pentru a continua pe, în baza unei abordări de liber comerț pentru toți. Și acest lucru ne dă de lucru. Și, domnule președinte, poate că vă va bucura să auzi că unul dintre colegii noștri au mers la aceeași plantație de banane la care am fost și unii dintre noi cu Mario Arena, Helmut Scholz și cu dumneavoastră și cu alții câțiva pentru a vedea că există companii responsabile care încearcă să creeze locuri de muncă care să îi ajute pe oameni de acolo. Deci în această direcție trebuie să mergem și în continuare. Mulțumesc foarte mult. Heidi, o întrebare. Ce se întâmplă cu Uniunea Vamală din uh, cadrul Uniunii Africane? S-a discutat despre acest lucru? Mm. Da, cu siguranță nu la conferința interparlamentară. Și uh, sentimentul meu, dacă pot spune așa, este că parlamentele nu sunt legate de aspectele de decizionale. Și cred că datoria noastră este să le încurajăm să uh, țină un pic în frâu propriile guverne, dar uh, guvernele au impresia că parlamentele sunt un fel de entități extrateritoriale. Deci, aceasta este problema. Deci, bun, la nivel interparlamentar poate nu așa de mult, însă poate vă voi putea da un răspuns uh, când vom avea documentul final uh, de la întâlnirea la vârf. Dar credeți-mă, uh, acest document nu este încă gata. Pentru că nu a fost simplu tocmai am auzit de la Manservisi, de la uh, serviciul uh, extern, că încă se lucrează la redactare, se discută anumite probleme, poate și aspecte tehnice, deci nu pot să dau un răspuns mai bun, să sper ca acest acord de liber schimb uh, să se miște, să avanseze cu pașnii și poate și undeva mai astăzi. Mulțumesc. Deci, documentul privind conferința parlamentară este pe pagina noastră web. Deci chiar și în acest caz lucrăm mult mai repede decât uh, Consiliul. Și decât Comisia. Bun, cu acesta am încheiat punctul 10 și acum trecem la punctul 11. Uh, conferința, a 11-a conferință ministerială a OMC, care va avea loc săptămâna viitoare și um, voi preciza două aspecte pe post de introducere și apoi uh, aștept să ascult perspectiva Comisiei. Întâi și întâi, discuția legată de vize pentru participanții din partea ONG-urilor și mulți dintre jurnaliști. Cam 70 de persoane înțelegem că nu pot să se alăture conferinței din cauza restricțiilor legate de viză. <clears throat> Deci, sunt factori diferiți de cei pe care, cu care ne-am confruntat la Nairobi. Pentru mine este inacceptabil acest lucru. <clears throat> Tocmai spuneam că este nevoie de transparență în politicile comerciale și trebuie să implicăm societatea civilă. Așa că am să invit și Comisia să spună ceva despre acest lucru. Eu personal, ca președinte, am transmis o scrisoare guvernului argentinian reclamând situația aceasta de-a dreptul jignitoare. În al doilea rând, Noi uităm așa ca șoricelul în direcția șarpelui către Statele Unite. Ce fac Statele Unite? Ne temem tare să vedem. Avem scrisoarea din 24 octombrie unde se spune că Statele Unite nu vor negocia. Vor să discute, dar nu să negocieze uh, în forumul OMC. La Marrakesh, la conferința de pregătire, s-au pregătit, s-au uh, oprit uh, pregătirile legate de negocierile cu Mexicul și Geneva. Deci Statele Unite blochează procesul de nominalizare a judecătorilor. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Și care poate fi rezultatul la Buenos Aires? Păi o să mergem acolo, delegația noastră puternică a Parlamentului European, va avea loc o conferință parlamentară înainte de conferința din 9 și 10. Dar totul stă sub acest mare semn de întrebare. Cum putem să garantăm că progresăm în ceea ce privește chestiunile rămase deschise? Nu avem subiecte noi pe ordinea de zi, Și acestea fiind spuse, am să-i dau cuvântul domnului Ridanent, directorul din partea comisiei care se ocupă de relația cu OMC. Ca să ne dea niște răspunsuri. Mulțumesc. Am să vă dau niște informații actualizate. Nu știu dacă pot să vă dau toate răspunsurile, dar cu siguranță vom comunica cu delegația noastră la fața locului. Am discutat uh, și în, dezbatere, în dezbaterea plenară de acum două săptămâni în Parlament chestiunea aceasta, deci ne aflăm în proces de pregătire. A continuat la Geneva pregătirea și s-a intensificat în ultimele săptămâni. Sunt mai multe propuneri noi care au fost transmise de membrii uh, OMC și, sincer vorbind, nu avem mai multă claritate în ceea ce privește rezultatele astăzi decât acum două săptămâni. Poziția principalilor membri, într-adevăr, rămâne uh, diferită la multe subiecte și probabil că va fi greu de ajuns la un rezultat concertat. Am să vă spun câteva dintre chestiunile cheie în negociere la Buenos Aires. Întâi și întâi scoaterea, eliminarea subvențiilor de, pentru pescuit. Acolo continuă negocierile și probabil că vor continua și la Geneva. Am putea avea un rezultat care să se limiteze practic la un set de discipline, de măsuri de disciplină legate de subsidii, de subvenții în pescuit. și sperăm noi cu un angajament ferm de a negocia alte chestiuni pentru a ajunge la un rezultat cuprinzător în aceste negocieri. Apoi avem o a doua rundă de discuții legată de subiectele agricole înainte de MC11 un mandat de negociere privind uh, exploatațiile publice în agricultură. Acolo sunt mai multe chestiuni care sunt încă deschise, domeniul de aplicare, elementele de siguranță care trebuie negociate, asigurarea transparenței. Pentru noi este foarte important ca nivelul de ambiție să fie suficient de bun pentru a avea un impact în contextul mai amplu al conferinței. Iar pilonul legat de ajutoarele interne, acolo nu prea vedem convergența. Este posibil să ajungem la un acord în ceea ce privește lucrurile viitoare. Și în plus, față de aceste două domenii, unde discuțiile sunt intense, uh, considerăm că orice acord în aceste două domenii de negociere nu este suficient în sine și trebuie să dorim să obținem un pachet mai amplu la conferință. Mm, comerțul electronic, am făcut propuneri de a stabili un, un grup de lucru specializat al OMC pentru negocierile în acest domeniu. Chestiunile de relevanță pentru sistemul de schimburi comerciale multilateral. A doua chestiune, regulile de disciplină în sectorul serviciilor la nivel intern și apoi IMM-urile, unde dorim prin propunerile noastre să facem legăturile cu întregul pachet. <clears throat> Și apoi să avem și legătura cu uh, dezvoltarea, comerțul și dezvoltarea la Buenos Aires. În acest domeniu considerăm că abordările trebuie să fie diferențiale și să se facă diferența între statele eh, în curs de dezvoltare. Nu este vorba doar de funcția de negociator al OMC, ci și funcția de soluționare a litigiilor faptul că nu s-au nominalizat judecători în structura de apel se va reflecta în discuțiile de la MC11. Este o preocupare majoră a UE și doamna Malcora, președinta conferinței va încerca să organizeze o discuție mai amplă în ceea ce privește viitorul OMC și rolul său nu doar de negociator, ci și ca for de deliberare legat de mm, noi agende și noi subiecte de dezbătut. Iar în ceea ce privește procesul, știm practic cum va arăta conferința ca și structură. S-a anunțat că în 11 decembrie vor avea loc uh, cinci discuții tematice consecutive cu ministrii, care să acopere diverse uh, domenii de negociere, agricultură, regulile de disciplină apropo de pescuit și o serie de chestiuni legate de servicii și de transparență va fi un grup de ministri care să faciliteze aceste discuții și o reuniune a șefilor de delegații la finalul zilei care să sintetizeze rezultatele dezbaterilor și după aceea la conferința ministerială <clears throat> acolo vom vedea pe măsură ce avansăm și la final, domnule președinte, pentru că vă referați la decizia guvernului argentinian să nu acorde acreditare anumitor ONG-uri și jurnaliști. Comisarul a arătat foarte clar că domnia sa și UE consideră că este foarte important <clears throat> să aibă loc această conferință în mod transparent și inclusiv și să poată să participe o gamă largă de actori din societatea civilă. Delegația UE include câțiva reprezentanți ai societății civile europene, deci noi suntem pe deplin de acord cu poziția exprimată de doamna comisar Malmström. Și săptămâna trecută am discutat chestiunea aceasta cu guvernul argentinian, încercând să clarificăm situația și motivul pentru care au luat această decizie. Ne-au explicat că Argentina e gata să uh, reanalizeze anumite situații. în funcție de unde este localizat respectivul uh, ONG sau membru OMC. Deci noi uh, sprijinim acest proces de follow-up uh, și de revizuire cât mai curând în următoarele zile. Aceasta este poziția pe care am luat-o noi. Și pe baza căreia Comisia trimite informațiilor de la Geneva și Buenos Aires. mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vreau să vă adresez o întrebare simplă. Domnul Lighthizer uh, nu nu a participat la reuniunea pregătitoare de la Marrakesh și și-a anulat în ultima clipă și participarea la uh, întrunirea la nivel înalt la Berlin de săptămâna trecută. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră de cooperarea cu el. Uh, da, nu putem să răspundem în numele uh, americanilor, dar sperăm că va fi prezent uh, la nivel ministerial. Vom colabora cu el, bineînțeles, și implicarea va fi și la nivelul unui context mai amplu. Este important pentru noi să să subliniem unele elemente ale pachetului. Uh, subvenția pentru pescuit, acolo americane s-au implicat foarte mult în la uh, Geneva și sperăm să se meargă mai departe și la nivelul conferinței. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Rubic. Pitan. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Avem, cred, în această nouă rândă să avem șanse foarte mari, pentru că domnul președinte a spus că nu suntem încântați de faptul că nu există un nivel propriu pentru ONG-uri și pentru a învăța și cum funcționează lucrurile la alții. Mie lipsesc organizațiile pentru IMM-uri și cred că tocmai pentru IMM-uri ă, comerțul este o bază esențială și negocierile sunt o bază esențială pentru a avea mai mult succes în viitor și ă, corespunzător pentru a crea mai multe locuri locuri de muncă în Europa. Cred că pentru noi este de asemenea foarte important uh, să vedem uh, cum putem să ajungem la o concluzie cu Burunda privind dezvoltarea durabilă. Pentru mine este important ca obiectivele de dezvoltare durabilă să constituie miezul discuției. Avem aici trei obiective esențiale care, după părerea mea, sunt importante pentru Europa. Sigur, există și fondul nostru pentru Africa și uh, diferitele posibilități financiare noi pe care le avem în acest moment și uh, aceste fonduri pentru Africa, aceste uh, eforturi, sigur, pot fi folosite și pentru acest această rundă și cred că tocmai obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 2, respectiv uh, uh, agricultură uh, și alimentație sigură sau 6, apele curate sau 7, energia regenerabilă, aici avem nevoie de condiții cadru pentru cooperare între întreprinderi mici de familie și întreprinderi asemănătoare din Europa. Deci cred că asemenea tipuri acorduri de cooperare, mai ales în zonele rurale, ne-ar da șansa să Uh, putem să-i aducem pe cei uh, din uh, să nu facem pe cei din zone rurale să ajungă în mahalalele din orașele mari și apoi să fie practic abuzați care refugiați. Mă interesează pe de altă parte că acest pure Settlement um, să, mm, să ne arate în ce măsură temele bilaterale pot progresa și alte aspecte din acorduri și dacă acest dispute settlement poate preține de o bază creată la Geneva prin uh, discuții bilaterale um, um, Parlamentul European poate crea un studiu bun și cred că în baza acestor linii directoare am putea să ne mișcăm mai departe. Iar ultimul aspect pe care aș vrea să-l prezint, suntem în mijlocul negocierilor pentru Brexit și suntem într-o fază foarte dificilă uh, Uh, am avut aici o audiere internă și întrebarea mea este dacă Brexitul uh, este, cum este privit la Buenos Aires și uh, care va fi poziția Comisiei în aceste aspecte și care va fi punctul de vedere al Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Inmal Rodriguez. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și reprezentanților comisiei care au un rol foarte important pentru apărarea multilateralismului. Câteva aspecte concrete, dacă îmi permite. să vorbim despre uh, reforma OMC și vreau să vă întreb ce, care este poziția Comisiei Europene în ceea ce privește reforma pe care o necesită Organizația Mondială a, uh, comis, a Comerțului, în ceea ce privește um, arbitrajul și uh, locurile libere. Cum vă așteptați să se rezolve această problemă? Când și cum? Iar apoi uh, Comisia, doamna comisar, face eforturi mult nenumărate pentru, mult, pentru, a, pentru ca directiva cu privire la um, la interzicerea torturii uh, și uh, um, pedepse capitale în acordurile comerciale uh, se va profita de această conferință internațională pentru a aduce mai multe țări pe această lungime de undă. Și, imediat termin, domnule președinte, în ceea ce privește uh, tribunalul, uh, cum s-au lucrurile cu uh, Tribunalul Multilateral de Investiții. Klaus Büchner. Danke. Mulțumesc. Doar câteva observații scurte. În primul rând, mă bucur că a fost abordat acest subiect legat de participarea ONG-urilor. Cred că este un punct esențial pentru reușita acestei conferințe și, bineînțeles, și pentru scopul călătoriei noastre. O scurtă observație Ați vorbit despre multe puncte de la Bruna de la Doha. Cum stau lucrurile în momentul de față? Uh, Domnul comisar, Wallström se va implica pentru ca discuțiile de la Doha să aibă un rezultat pozitiv. Cunoașteți toată discuția prealabilă, nu este nevoie să revin asupra ei. Uh, cunoaștem și situația din Statele Unite care va fi aici cum va fi reprezentată poziția Uniunea Europeană de către doamna comisar Malmström. Și ultima întrebare s-a spus de către Uniunea Europeană, dar și de către alți membri Organizației Mondiale a Comerțului că uh, va fi înființat un grup de lucru privind comerțul electronic. A existat o poziție foarte dur uh, și s-a obiectat că pur și simplu trebuie să se porne, să se lucreze mai departe de unde s-a început în 1998. Uh, Care este poziția noastră acum? Va exista un asemenea grup de lucru sau cum vor funcționa lucrurile? Mulțumesc mult. Și Helmut Scholz. Și eu mulțumesc pentru uh, prezentare. Poate ar mai fi două aspecte este eh, pe lângă ceea ce s-a spus deja, lucruri cu care sunt absolut de acord și în ceea ce privește problema ONG-urilor și a ă, societății civile, ă, lucruri pe care sper să le rezolvăm la Buenos Aires strict tehnic, ă, pentru că guvernul sperăm că guvernul argentinian își va revedea poziția. Dar uh, am discutat foarte des despre diferitele aspecte. Doha, noi subiecte de discuții și așa mai departe. În ce măsură și cât de serios uh, uh, uh, va fi comisia în avamposturi pentru a răspunde în ciuda opoziției acestor întrebări deschise. Pentru că dacă ne prefacem că îi așteptăm iar pe toți, <laughs> lucrurile vor deveni dificile. Dacă mm, nu eh, ajungem la o concluzie a discuțiilor de la Doha, în ce din urmă putem să ne trezim că Statele Unite spun blocăm aceste lucruri, nu dorim, vorim, dorim să discutăm noile subiecte și celelalte țări vor putea spune bun, dacă nu funcționează Doha, blocăm și noi. Deci ce face Comisia ca participant la negocieri? Ă, pentru a merge la obiect. Bun, și al doilea punct, ă, stabilirea de reguli în Comitetul de Coordonare al Organizației Mondiale a Comerțului am discutat despre uh, uh, necesitatea uh, unei legături mai puternice cu parlamente, chiar cu parlamentele din statele membre. Cred că în Uniunea Europeană bă, stăm destul de bine. Doamna Malmström ne-a dat de un raport și aș vrea să știu în ce măsură parlamentarizarea OMG-urilor nu poate fi o pârghie pentru a depăși anumite momente dificile din negocierile privind uh, comerțul multilateral, deci pentru a deschide uh, anumite piste. Uh, și înainte de uh, uh, uh conferința interministerială vom avea conferința interparlamentară și îmi pornesc la premisa că mulți participanți vor lua poziție în această direcție. Care este actuala poziție a Comisiei Europene legate de aceste aspecte uh, Uh, legate de transpunerea în societate. Mulțumesc! Jo, dankeschön, damit... Mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei din nou, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la unele aspecte ridicate aici, mai ales să, uh, să răspund întrebărilor direct adresate și încep cu sfârșitul în ceea ce privește abordarea noastră cu privire la agenda de negociere și mandatul, care este poziția noastră față de runda de negociere de la Doha. Trebuie spus uh, că ne așteptăm uh, ca conferința ministerială să-și facă treaba, să stabilească agenda organizației în toate dimensiunile sale pentru următorii doi ani, iar pentru noi Scopul uh, este ca deci noi ne dorim ca convenția să-și atingă acest scop, ceea ce înseamnă că ne vom implica în continuare în negocieri pe o gamă largă de subiecte care intră în sfera de aplicare a declarației de la Doha. La ora actuală nu ne-am schimbat poziția din, um, de la a 10-a Convenție Ministerială când declarația de la unde declarația de la Nairobi stabilește situația mandatorului de negociere și am confirmat că vom negocia în continuare aceste aspecte. Considerăm că se poate face progres treptat uh, privind uh, o gamă largă de elemente care, care se face referire în luna uh, de la Doha și trebuie să li se permită membrilor la nivelul conferinței ministeriale să se discute și alte chestiuni importante pentru ele sau care sunt importante pentru sistemul multilateral comercial și vor fi pe viitor. Asta. Aici intră în discuție comerțul digital, unde am dori ca OMC-ul să facă un pas înainte. Acum, sunt și alte chestiuni pe care, care au fost ridicate și aici, bineînțeles, noi sprijinim dimensiunea parlamentară în uh, sensul că această conferință parlamentară trebuie să joace un rol foarte important în ceea ce privește direcția discuțiilor uh, în cadrul organizației, bineînțeles, conferința parlamentară necesită ca noi, Uniunea Europeană, să dăm imbo, să dăm imboldul necesar, lucru pe care îl sprijinim întru totul. Iar în ce privește reforma OMC-ului, uh, Poziția noastră este următoarea. Este vorba aici despre o chestiune ce trebuie analizată pe mai multe fațete. OMC-ul are o funcție de negociere, de soluționare a litigiilor, de monitorizare și transparență și toate aceste aspecte uh, în cadrul uh, sistemului comercial multilateral necesită actualizare pe mai multe niveluri, trebuie să facă mai multe pentru a uh, pentru ca funcția de negociere să fie mai Uh, lină pentru a se ajunge la acorduri mai rapid privind uh, noile reguli și regulamente. Iar aici se începe cu niște chestiuni de bază, cum ar fi transparența, transparența sporită în cadrul sistemului. Noi, Uniunea Europeană, am făcut mai multe propuneri în acest sens. Uh, iar uh, alții, iar uh, dumneavoastră ați vorbit despre SUA, domnule președinte, spun că vor mai multe reforme fundamentale în ceea ce privește brațul uh, sistemului de soluționare a litigilor. Aceste propuneri încă nu au fost detaliate. Vom vedea dacă membrii vor face propuneri de reforme acestei funcții de soluționare a disputelor de la OMC și vom putea să le analizăm odată ce vor fi făcute detaliată. Nu se știe clar cum și când se va ridica chestiunea numirilor la, la curțile de apel deocamdată și cum se va soluționa acest lucru și noi am făcut propuneri ca și alți membri de a merge mai departe cu procesul de numire pentru cele trei posturi vacante care însă nu s-a bucurat de sprijin și nu s-a bucurat de consens uh, la organismul de soluționare a conflictelor de la OMC. Deocamdată e clar pentru noi că acest subiect este unul îngrijorător și care trebuie rezolvat rapid, vă spun sincer, pentru că dacă nu se face nimic, această chestiune nu se va rezolva de la sine, ci din potrivă se va acutiza pe măsură ce numărul posturilor vacante va crește. Iar uh, în cele din urmă, în contextul conferinței care există și un prilej uh, ca comunitatea comercială internațională să se întâlnească în afara organismelor de negociere și în afara de agenda conferinței propriu-zisă, noi vom, uh, vom colabora cu foarte mulți parteneri bilateral sau în grupuri mici pe baza unor subiecte care nu fac parte de pe ordinea de zi oficială, dar sunt subiecte importante pentru noi, cum ar fi tortura, de pildă, sau uh, Brexitul, în contextul OMC aici este vorba de instituirea uh, pe deplin a calendarului Marii Britanie a început această discuție cu țări terțe, dar care nu se va negocia în mod oficial la nivelul OMC, însă cu siguranță acest subiect uh, va fi ridicat la nivel bilateral, același lucru este valabil și pentru inițiativa care trebuie să fie luată în ceea ce privește uh, curțile de investiții multilaterale, Tribunalul de Investiții Multilaterale. Aceste discuții au început uh, la, în contextul UNSITRA săptămâna trecută. Am avut o săptămână plină de uh, întâlniri cu membrii UNSITRA pe baza acestui subiect și uh, lucrurile vor continua, bineînțeles, pe marginea MC11 și mai apoi după MC11, iar aici uh, cred că am răspuns majorității punctelor ridicate. Îmi pare rău dacă nu am reușit să le acopăr pe toate. Mulțumesc foarte mult. Uh, vor exista foarte multe reuniuni bilaterale. Într-adevăr, uh, și acestea sunt extrem de importante. Un proces german de sociologie a scris o carte despre asta, Oscar Necht, care spunea că lucrurile cele mai importante se întâmplă în evenimentele complementare evenimentului principal. S-ar putea ca același lucru să fie valabil și cu această conferință. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Ne vedem la Buenos Aires. Multe dintre persoanele din sală sunt și membrii ai delegației. Călătorie plăcută și ne vedem la Buenos Aires. Punctul 12, diverse. Punctul meu preferat data asta vreau doar să vă spun din nou că vom avea un păhărel, se va fi un păhărel de Crăciun uh, la restaurantul uh, din uh, de la E, partea E a clădirii la etajul 1, coborâți până la 0, după care uh, urcați la etajul 1, urcați pe scări. E un restaurant spaniol, da. Următoarea reuniune va avea loc în la ianuarie, deci sărbători de iarnă fericite, pașnice și toate cele bune.